Să propune legislativă pentru a îmbunătăți lupta împotriva acestor transporturi ilicite și a consecințelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc tuturor celor care uh, au rămas în sală până la această oră înaintată. A fost o uh, disciplina Uh, regilor din Parlamentul uh, European. Uh, suspendăm aici ședința. Mâine la 11 mai, de la ora 9 la ora 13.30 și de la ora 15 până la plenara de noapte vom continua ședința. Ordinea de zi pentru mâine a fost publicată pe site-ul Parlamentului. Vă doresc tuturor o noapte bună.